Good afternoon to all of you and uh, especially to our colleagues from the German. Bună ziua, dragi colegi, aș vrea să vă spun bună ziua, vreau să urez bun venit mai ales colegilor de la Bundestagul German. Știu că nu așa se face în Germania, nu așa se conduce o întâlnire. Știu am că colegii din Germania vor fi punctuali și că am fi început uh, reuniunea la ore 15, dar asta este Europa, bine ați venit la Bruxelles trebuie să ținem cont de multe alte lucruri înainte de a putea începe întâlnirea, dar acum este 3 și 6 minute și sunt încântată să spun că putem să începem întâlnirea noastră de astăzi. Primul punct de pe de zi, dacă nu sunt obiecții, este ordinea de zi și bănuiesc că nu sunt observații. Am câteva anunțuri de făcut. Aș vrea să vă informez că uh, Audierea publică în ce privește inițiativa cetățenească va avea loc luni pe 11 mai de la orele 15 la orele 18.30 și această audiere este organizată de către Comisia Agri împreună cu noi, Comisia Envi și Comisia ITRE. Și mi-aș dori să vă încurajez pe toți să participați la această audiere și să informați secretariatul dinainte dacă aveți de gând să mergeți sau nu, pentru ca toate detaliile organizatorice să fie avute în vedere, mai ales în ce privește timpul de vorbire alocat constant că toată lumea a notat în agenda audierea de săptămână viitoare. La diverse nu am observații și acum sunt deosebit de bucuroasă să uh, urez bun venit din nou reprezentanților și colegilor noștri de la Comisia de Petiții din Bundestag și îl am pe domnul Tainte lângă mine la prezidiu, care este președintele Comisiei de Petiții din Bundestag. Am a avut și sunt convinsă că vom avea și pe viitor o cooperare foarte fructuoasă cu colegii noștri, schimburi de experiență, schimburi de bune practici. După acest schimb de vederi, comisia de astăzi se va gândi la mai multe petiții, uh, uh, va analiza mai multe petiții care a fost, um, au fost trimise de către cetățeni germani. Una dintre ele, de altfel, dintre ele de altfel va fost trimisă de noi și cred că o să fie interesant pentru dumneavoastră să aveți de-a face în direct cu această petiție. Însă, înainte de a discuta despre punctele, ca să spun așa, de interes reciproc pentru noi și, mai bine zis, petițiile, vreau să profit de această ocazie pentru a adresa mulțumiri membrilor Comisiei de Petiții din Bundestag și, bineînțeles, și membrilor staffului dumneavoastră și membrilor secretariatului pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat și anul trecut. Eu nu eram președinte anul trecut, dar sunt convinsă că a fost o foarte bună oportunitate, așa cum se va întâmpla și astăzi. Administrația Parlamentului European a comandat un studiu anul trecut în ce privește procesarea petițiilor la Parlamentul European. Și am vrut să tragem învățăminte din experiența altor parlamente europene unde există comisii de petiție. Ca atare, colegi din secretariatul nostru au fost invitați de către Comisia de Petiții din Bundestag și ei ne-au spus că această vizită a fost de mare ajutor și colegii de la Secretariatul Parlamentului s-au întors plini de idei pentru a îmbunătăți uh, funcționarea Comisiei de Petiții din Parlamentul European și mai ales procesarea petițiilor. Pe viitor, ar fi interesant să vedem cum putem să folosim și mai bine petițiile în procedura legislativă. Cu alte cuvinte, cum putem să colaborăm, cum putem să uh, intensificăm colaborarea cu acele comisii legislative care sunt competente în domeniile respective. De asemenea, schimbul de informații poate să fie relevant, mai ales în ce privește competențele europene și competențele corelate la nivel național sau regional. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această ocazie pe care ne-ați oferit-o de a vă asculta, de a învăța de la dumneavoastră, în numele secretariatului, în numele colegilor care v-au vizitat, Vă adresez aceste mulțumiri și pot să vă garantez că și noi vă vom sprijini dacă vreodată veți avea nevoie de o mână de ajutor din partea noastră. Vă rog să nu ezitați să apelați la noi. Aș vrea să spun acum câte ceva despre dreptul la uh, petiție în Uniunea Europeană. Potrivit articolului 227 uh, din tratate și 44 din Carta Drepturilor Fundamentale, orice cetățean european și orice rezident poate să trimită o petiție către Parlamentul European pe acele chestiuni care fac parte din domeniul de activitate al Uniunii Europene. În acest context își desfășoară activitatea Comisia de Petiții și pot să vă asigur că facem tot ce putem pentru a ancheta chestiunile despre care ne vorbesc petiționarii. Anul trecut, 2014, această comisie a primit și nu-mi vine să cred eu când citesc, 2719 petiții. Cea mai mare parte dintre ele uh, erau despre um, chestiuni legate de protecția mediului înconjurător. Apoi, pe locul 2, drepturile fundamentale, și piața unică, justiția și chestiuni sociale figurează de asemenea uh, în unele petiții, precum și chestiuni financiare sau legate de serviciile financiare. Noi suntem și comisia care se ocupă de legăturile și relațiile cu Ombudsmanul European. Jucăm un rol important și în ce privește inițiativa cetățenească, pentru că suntem co-organizatorii audierilor publice uh, um, pe tema acelor inițiative care um, s-au încununat de succes, pentru că sunt acele inițiative care au strâns minim un milion de semnături în cel puțin șapte state membre. Pot să vă spun multe alte lucruri despre activitatea noastră, însă sunt convinsă că uh, ați studiat bine tema înainte de a veni aici și vreau să vă vorbesc mai degrabă despre ceea ce ne face pe noi mândri. De când am introdus uh, difuzarea pe internet a întâlnirilor noastre, am făcut uh, mari progrese pentru că cetățenii din cele 28 de state membre pot să urmărească dezbaterea din comisie, mai ales când se discută despre petiția lor mai ales dacă nu pot să se deplaseze personal sau chiar dacă sunt pur și simplu interesați de aceste subiecte. Am creat și o nouă pagină web care va fi foarte utilă pe viitor. Această uh, pagină web furnizează informații și permite uh, cetățenilor să știe cum pot să depună o petiție, deci se explică procedura pas cu pas. De asemenea, se conferă sprijin uh, autorilor petițiilor deja existente și se dau alte informații uh, generale practice. Comisia dumneavoastră a fost una dintre cele patru comisii pionier uh, în Bundestag pentru că ați testat acest sistem de petiții depuse online și noi am vrut să învățăm din experiența dumneavoastră pentru propriul nostru sistem și va fi foarte interesant să discutăm despre cum sunt uh, uh, procesate petițiile în comisiile noastre respective, dacă există o anumită diferențiere între ele sau nu, cum ne adresăm cetățenilor. Putem de asemenea să vorbim între noi ca să vedem cum putem să ne aprofundăm colaborarea și eu aș fi foarte interesată să știu dacă ați găsit un format sau dacă există o rețea între comisiile de petiții de peste tot din Uniunea Europeană, o rețea din care să facă parte și Comisia de Petiții în Parlamentul European. Să știu ce credeți, ar fi o idee bună? În concluzie, cred că trebuie să ne aducem aminte de faptul că parlamentele sunt alese pentru a servi interesele cetățenilor și să putem să promovăm interesele cetățenilor europeni. Nu putem să servim aceste interese decât prin intermediul petițiilor și prin intermediul inițiativelor cetățenești, pentru că datorită acestor inițiative, cetățenii atrag atenția asupra acelor aspecte unde este nevoie de propria noastră implicare. Sunt ferm convinsă de faptul că astăzi este o zi bună în care putem să ne bucurăm și vreau acum să dau cuvântul șefului delegației. Domnul Steinkenk, aveți cuvântul. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Wikström. Stimată doamnă președinte Wikström, stimați colegi, în primul rând vreau să mulțumesc domnului Iar și domnului Viland pentru faptul că ne-a oferit toate informațiile necesare despre sistemul de funcționare aici la PETI. Mulțumim uh, pentru documentele puse la dispoziție de serviciul dumneavoastră. Ne bucură faptul că suntem astăzi aici pentru a discuta despre prelucrarea petițiilor. Avem un dialog pe care îl continuăm de la ultima legislatură încoace. De atunci s-a arătat cât de important este să vedem cum uh, funcționează comisiile de petiții în general și cât de important este colaborarea. În Germania se spune că prelucrarea petițiilor are loc atât la nivel federal cât și la nivelul landurilor. Deci, eh, noi am făcut o delimitare clară a competențelor. Ori e responsabil eh, partea federală, ori eh, e vorba de un subiect care ține de problematica landurilor. Deci, la tratarea petițiilor, noi avem o separare foarte clară a competențelor și prerogativelor și la fiecare nivel se prelucrează o petiție până la finalizare un petiționar care a făcut o uh, petiție la nivelul landului nu poate să meargă mai departe la nivel federal. Aici e vorba despre relația dintre Comisia noastră națională și Comisia dumneavoastră europeană. Ne interesează cum anume putem să cooperăm și să comunicăm și mai bine decât am făcut-o până acum. Ne interesează uh, relația care se creează aici, dacă poate fi un uh, exemplu pentru ceea ce se întâmplă în plan european. E un lucru la care voi reveni pe parcurs în timpul prezentării mele. Dialogul constant este unul important pentru că adesea um, noi ne schimbăm, suntem persoane interschimbabile. Noi, uh, eu sunt uh, de partea mea, singurul care sunt în continuare aici, de la ultima legislatură încoace. Și și la dumneavoastră văd că s-a mai schimbat componența uh, Parlamentului. Parlamentul este un, ca un, un, fel, un fel de seismograf. Uh, ne interesează cum uh, reacționează cetățenii. Este un loc în care plângerile cetățenilor sunt uh, tratate în cel mai serios mod. Că e vorba de sănătate, de pensii, că e vorba de accidentul de la Fukushima, care îi mișcă pe cetățeni în așa fel încât să încerce să ne ceară ajutorul încă înainte de a vorea o problemă. Iar noi încercăm să intervenim cu ajutorul. Noi ne ocupăm așadar de problemele cetățenilor înainte ca acestea să ajungă la comisiile competente pe fond. Comisia de petiții este o carte de vizită a Parlamentului European pentru că prin intermediul răspunsurilor noastre noi arătăm cum reacționăm în fața îngrijorărilor cetățenilor noștri care vin la noi pentru a ne cere ajutorul. Vreau să descriu activitatea noastră din uh, trei puncte de vedere. Odată, ajutorul individual, în momentul în care cetățenii sunt nedrept, nedreptățiți. Apoi, concilierea. Încercăm să ajut, ajutăm pe cetățean uh, să găsească concilierea cu uh, persoanele sau cu statul în momentul în care apar probleme. Și apoi e vorba de uh, relația între cetățean și parlament în momentul în care depune o petiție. De multe ori sunt puse sub semnul întrebării anumite decizii luate de către autoritățile de stat, moment în care cetățeanul ni se adresează nouă, dar nu trebuie să oferim doar un simplu răspuns. În cazul în care atribuțiile noastre sunt depășite, atunci noi trebuie să reușim să găsim totuși concilierea între cetățean și autoritate. Adesea primim, de exemplu, scrisori în care se spune din păcate nu ne-ați putut ajuta, dar mulțumim pentru lămuriri. Și atunci noi știm că ne-am făcut treaba. Și iată că din acest uh, motiv apare și încrederea în instituțiile de stat, pentru că cetățeanul se simte reprezentat. Este o sarcină foarte importantă și este o sarcină de actualitate. Trebuie să fim recunoscători în momentul în care cetățenii vin uh, la noi, pentru că asta arată că cetățenii au înțeles că avem aici un rol și că ei pot să apeleze la noi pentru a participa din punct de vedere politic. Avem o relație de încredere cu cetățeanul și trebuie să construim pe aceasta în fiecare zi. Iată câteva date despre activitatea noastră. La noi vin anual cam 16.000 de petiții. 20% dintre acestea se referă la domeniul social și de muncă. 10% se referă la chestiuni de afaceri interne, justiție, protecția consumatorilor, sănătate și finanțe. 5% nu țin de competențele noastre. Și dacă e vizat un alt organism, atunci noi transmitem datele mai departe, de exemplu către un land sau către dumneavoastră de la Parlamentul European. Petițiile pentru care e responsabil Bundestagul german vor fi analizate de cel puțin doi raportori. Unul din opoziție, celălalt din coaliție. Decizia finală pentru o petiție e luată în plenara Bundestagului german. Dar vreau să vă spun că nici Bundestagul, nici Comisia de Petiții nu au uh, com- componenta de ajutorare. Noi nu putem decât să transmitem informațiile mai departe la guvern. Pare nesatisfăcător la o primă privire, dar să știți că reușim să realizăm foarte multe astfel, pentru că guvernul, iată, poate să ia acțiune la indicația Comisiei PETI. Asta până ce se obține ajutorul dorit de către cetățean. Mulți petiționari, independent unul de celălalt, punctează care sunt minusurile sistemului și pun în mișcare un mecanism de corectare. Este un mecanism care îi sensibilizează pe politicieni. De, din anul 2005 avem un portal de petiții în așa fel încât să poată fi depuse și petiții online, care să fie semnate online și discutate online. 40% din toate petițiile ajung la noi pe cale electronică. E vorba de 1,8 milioane utilizatori înregistrați. Această pagină de internet este extrem de utilă. Din ce în ce mai ce în ce mai mulți cetățeni așadar cunosc acest sistem și îl utilizează ca atare. Vreau acum să vă spun câteva dintre dorințele noastre pentru viitor. Ne interesează ce se întâmplă în Parlamentul European cu petițiile care vin către dumneavoastră din partea noastră. Poate că ar trebui să elaborăm un sistem de feedback. Mă gândesc că ar putea fi extrem de util pentru noi să știm ce faceți dumneavoastră aici cu petițiile care ajung dinspre noi la dumneavoastră. Noi știm că aveți o procedură extrem de formală prin care transmiteți petiția către președintele dumneavoastră. Este o procedură extrem de alambicată. Credeți că ar fi util să simplificați puțin lucrurile? Să existe, de exemplu, o comunicare directă la nivelul uh, practic? Pentru că în Germania avem o procedură, să știți, care funcționează extraordinar de bine în acest sens. Dragi colegi, mă opresc aici deocamdată pentru că oricum vom reveni asupra subiectelor în timpul uh, discuției ce va urma și las la altitudinea colegilor mei să răspundă la alte întrebări sau impulsuri. Mulțumesc! Thank you very much. And this is really interesting. I, I would now... Mulțumesc foarte mult. E foarte interesant această discuție. Deschid acum dezbaterea cu eurodeputații. Dau cuvântul coordonatorilor. Peter, vrei oare tu să începi? Gut, da fang ich mal ein. Ich habe insofern einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil wir heute... Da, eh, eu am eh, un avantaj aici, pentru că deja am avut o discuție cu cei din Bundestag azi, dar vreau să vă spun acum oficial bun venit. Mi-a plăcut eh, introducerea celor doi președinți, pentru că am arătat că vrem să fim aproape de popor, Ați spus că noi suntem un fel de seismograf uh, al cetățenilor? Da, frumos spus. Comisia de petiții este, în viziunea mea, acea comisie care e cel mai bine informată despre ce se întâmplă în rândul cetățenilor. De fapt, pentru asta și suntem aici. Avem același obiectiv și anume să trecem o revistă petițiile cât se poate de repede. Mi-a plăcut uh, intervenția dumneavoastră. Ați spus că noi avem o funcție uh, de a transmite petițiile mai departe și că vreți să obțineți un nivel uh, acceptabil de satisfacție a cetățeanului. Asta încercăm și noi să facem și este foarte bine că există un schimb reciproc de petiții între noi și că se dorește acest lucru. De exemplu, pe mine mă încântă de fiecare dată um, această relație de reciprocitate și nu neapărat prin procedură formală care să fie extrem de cronofagă, pentru că dacă formalizăm lucrurile foarte tare, atunci mereu se pierde ceva pe parcurs. Dacă e un acord la nivel de secretariat, atunci ar trebui ca transmiterea petițiilor să se facă cât se poate de repede. Următoarea întrebare Doamna Wikström a menționat-o, de fapt, deja. Noi, tocmai pentru că știm care sunt lacunele la nivel procedural, am dorit să creăm o rețea între comisiile de petiții. Se, s-ar putea face asta? Uh, ce părere aveți dumneavoastră despre această idee și cum anume o vedeți contur, căpătând contur? Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult. Nu am văzut că ar exist, să existe alți intervenienți, ceea ce mă bucură, pentru că avem un timp foarte, foarte limitat. Domnule Martin. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte drept la țintă am să merg, cu voia dumneavoastră. Așa cum spunea și doamna președinte, noi uh, reprezentăm cetățenii, în sensul că trebuie să apărăm interesele cetățenilor tuturor, adică, și dacă tot îmi revine plăcerea să mă adresez membrilor de Bundestagului, am și trei întrebări care se referă la Jugendland. Suntem aici uh, Comisia de Petiții, deci vă dați seama că primim uh, petiții cu grămada și primim și foarte multe petiții din partea multor cetățeni europeni care spun că sunt uh, pur și simplu victimizați de Jugendamt și am mai multe astfel de zeci de petiții la îndemână și sper să apucăm să le dezbatem. În tot cazul, am trei întrebări foarte uh, concrete pentru dumneavoastră. Am primit uh, aici un pomenic de întrebări, nu pot să le citesc chiar pe toate, dar în orice caz vreo trei mi se par foarte relevante și am să le citesc. Și anume, unul v-aș întreba din ce motiv folosește Germania o procedură administrativă, Beistandschaft, Uh, al cărui domeniu de aplicare se aplică peste cel care este Tribunalul Familiei, cu o singură diferență și anume că acest lucru nu face decât să preceadă și să alimenteze, de fapt, procedurile în civil. Apoi, a doua întrebare, de ce este nevoie să sesizezi Tribunalul Familiei uh, camera familială, câtă vreme Jugendamt nu are nicio legătură cu familia și este o dimensiune administrativă. Și al treia lucru, tot pe ziua de azi, cum ar putea un părinte care nu e cetățean german, în momentul în care pur și simplu vrea să-și primească copilul pe care nu l-a văzut de multă vreme și cum demonstrează că nu-l va răpi? Și avem aici câteva situații, mai multe cazuri dreptul dramatice, oameni care stau de ani de zile fără să aibă dreptul să-și vadă copii și, uh, bine, să plătească pensie alimentară au dreptul, dar nu au dreptul să vadă copilul. Dacă puteți să ne și lămuriți ce se întâmplă acest lucru, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul Leonora Evi. Mulțumesc foarte mult și eu aș fi vrut să profit de ocazie ca să <clears throat> pun o întrebare de înainte de toate. Aș fi vrut să știu numărul de petiții pe care le primiți dumneavoastră în domeniul mediului înconjurător. Acum poate n-am priceput eu sau poate n-a trecut de interpretare câte primiți și ce primiți, pentru că ce ați spus dumneavoastră mi se pare că nu seamănă nicio legătură cu numărul de petiții pe care le primește de la Parlamentul European în ceea ce privește mediul înconjurător. Asta una la mână. Și în al doua la mână, la fel și eu ca și domnul Martin, aveam o întrebare care mai degrabă are legătură cu numărul de petiții vreau să vă întreb dacă primiți petiții și tocmai pentru Tribunalul Minorilor, acelui Jugendamt, pentru că și eu am reținut aceste petiții și anume am remarcat că ele vin în număr foarte mare și de foarte multe ori sau de prea multe ori nu se găsesc soluții exhaustive, există și situații cât se poate de dificile și aș fi vrut să știu dacă și la Bundestag uh, te primesc uh, mai multe petiții pe această temă care a fost semnalată. Mulțumesc! Now the floor is to... Mulțumesc și acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș fi vrut să susțin toate petițiile referitoare la Jugendamt, dar nu, doar, uh, nu mă refer doar la instituțiile din Germania, pentru că această problemă nu ține doar de instituțiile germane și atât. Problema este una generală pe care eu o văd după cum urmează, și anume că părinții sunt îndepărtați de copiilor e uh, ca la balamucă, pentru că această situație se găsește în toată Europa și unor pentru motive insignifiante, nimic uh, care să justifice o astfel de practică atât de crudă și se ajunge la uh, o situație de tulburare maximă și de uh, necasnală pentru acei copii. Se recurge unor la adopții. Practic, încercăm să combatem cruzimea împotriva copiilor și tratamentele inadecvate și, pe de altă parte, există această cruzime sprijinită chiar de stat, care de fapt nu ține cont deloc de emoțiile și de sentimentele oamenilor, iar aceste cazuri sunt absolut uh, dramatice și pot să vă spun că m-am ocupat de uh, aceste subiecte de mai multe ori și trebuie să recunosc că uneori am senzația că e ca o, așa, ca o mafie Uneori copiii pur și simplu sunt luați din familii care nu au uh, probleme grave, uh, care nu reprezintă o amenințare din niciun punct de vedere, pentru că poate în familii unde într-adevăr există probleme foarte grave, cu siguranță au de suferit, uh, adică s-ar putea să aibă tulburări de natură sau alta, dar uh, unii pur și simplu se duc și smulg copilul din familii care sunt absolut funcționale. Asta pentru că respectivul copil poate fi dat mai repede spre adopție altor familii, ceea ce este o nebunie în Europa, lucru care pur și simplu depășește orice limită ale bunului simț. Și am, uh, m-am întâlnit cu foarte multe probleme de acest gen, uh, familii care se confruntă cu astfel de probleme și aceea sprijin toate petiții în acest sens. Deci trebuie să facem ceva în Europa ca să punem capăt acestei nebunii. Mulțumesc și eu. Mai dorește cineva din Bundestag să se pronunțe? Mai Yes. Oh, sorry, I didn't see you, Miss Stanoca. Îmi cer scuze, doamna Danoka nu v-am văzut. Și apoi, uh, vă rog frumos, dacă vrea să intervină cineva din Bundestag, să-mi indice asta. Colleagues raised the question of Jugendamt. You see, uh, that is inter... Fiindcă s-au vorbit aici despre Bundesamt, au spus colegii acest lucru. Uh, când avem de face cu, perechi, cu cupluri mixte, de pildă. Există o astfel de problemă, însă noi ne-am confruntat și cu o situație, dacă nu mă cer, era o petiție din Germania, care se referea la probleme de mediu și problema respectivă este, este internațională și pentru că se referă la uh, minele de cărbune din Łódź care sunt afectate de uh, de mine de la Vattenfalls, care, dacă nu mă înșel, este în proprietatea statului. Și există, v-aș întreba dacă există audieri în legătură cu aceste nenorociri, aceste dezastre ecologice. Știu că dumneavoastră ați primit mai multe petiții pe acest subiect. Thank you very much. And now I'm happy to... Mulțumesc și acum dăm cuvântul doamne Vobek Kaiser. Ja, vielen Dank. Zu der Frage, wie in Deutschland. Mulțumesc. Și acum cu privire la cum funcționează în Germania Jugendamtul și cum uh, sunt retrase drepturile părinților. Noi avem o structură procedurală, avem niște demersuri uh, care țin de Tribunalul Familiei. Aici există niște praguri extrem de um, înalte până ce un părinte să fie decăzut din drepturi și de obicei durează foarte mult timp până se întâmplă asta. Cu privire la o adopție, în Germania adopția are loc doar în momentul în care sunt de acord părinții cu așa ceva. Fără acordul părinților nu se petrece nicio adopție, chiar dacă e vorba de un copil uh, dintr-o familie cu părinți decăzuți din drepturi. Acest uh, copil ajunge sub tutelaj în sânul unei alte familii, dar nu va fi adoptat. Deci adopția apare doar în momentul în care părinții își exprimă acordul. La Bundestag ajung puține cazuri pentru că, în general, totul se rezolvă la nivel local, la Jugendamt și la Tribunalul Familiei. Thank you very much. And I think... Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Am acum privilegiul de a da cuvântul omologului meu german pentru a reacționa la întrebările care au circulat în sală și după aceea vom trece la treabă, vom intra direct în pâine, iar Bundestagul ne va putea urmări activitatea uh, de prelucrare a petițiilor. Doamna Kaiser deja a răspuns la întrebarea despre Jugendamt. Există o distribuire clară a prerogativelor. Am spus clar că există o diferențiere între petițiile care vin la nivel federal și cele care ajung la nivelul landurilor. Iar în ceea ce privește acum petițiile de mediu, pentru că și ele au fost trecute în revistă, nu vă pot da un număr exact, dar um, bineînțeles că acestea sunt prelucrate de Bundestag dacă asta ține de prerogativul nostru. Noi avem însă un raport anual și acesta um, există și în limba engleză, așa că vă poate fi pus la dispoziție. Acolo există o, o prezentare clară a petițiilor. Relația mea față de Institutul European de Ombudsman și față de Comisia Europeană de Petiții este una foarte deschisă. Cooperarea cu biroul ombudsmanului este una extrem de bună, noi ne dăm seama că este foarte important uh, crearea de uh, rețele de cooperare în acest sens și cred că ar avea nevoie de o inițiativă în acest sens, așa că mi-aș imagina că e cel mai util ca această inițiativă să vină de la nivelul european. Și cooperarea la nivel de secretariat este foarte bună, pentru că până la urmă la acest nivel sunt pregătite textele și ar fi bine dacă s-ar putea întâmpla o cooperare și la acest nivel, ca să nu mai uh, ocolim totul uh, la nivel parlamentar, unde de obicei lucrurile durează mult mai mult. Până acum avem o relație bună de cooperare, deci nu trebuie decât să vedem cum anume putem să construim pe aceasta în așa fel încât să se dezvolte într-un ritm corespunzător. Cam atât din partea mea. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi aici. Acum așteptăm cu nerăbdare reuniunea dumneavoastră. Președinta, vai, dar ați vorbit atât de puțin. Uh, chiar voiam să Neg uh, dreptul unui coleg de a mai vorbi doar câteva secunde, domnule Martin, uh, pentru că trebuie să trecem la treabă. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu foarte subțint pentru că invitații noștri nu au venit aici ca să discute despre un subiect anume. Vreau doar să le atrag atenția asupra faptului că ne pare rău că nu ați răspuns la întrebare. Nu e vorba despre răpirea de copii sau altceva, ce să știm cum facem ca să respectăm dreptul ambilor părinți, pentru că în Germania există prezumția de vinovăție. N-ați răspuns la această întrebare, dar atunci când petițiile vor veni pe ordinea de zi, vom avea ocazia să mai dezbatem. Vă mulțumesc. Dar uh, spuneam că ține totul și de landuri, deci nu Bundestagul analizează aceste subiecte când e vorba de părinți, de exemplu. Tocmai de aceea Ehm, reacția mea a fost una ehm, scurtă. Poate că nu vă satisface răspunsul meu, dar există această separare foarte clară a atribuțiilor noastre. Noi așa funcționăm la nivel federal și la nivelul landurilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Stenche. Vreau să subliniez că cei de la Bundestag, într-adevăr, ne-au trimis petiții și că e vorba de petiții, clar, cu o dimensiune europeană, care conțin input util pentru Parlamentul European pe chestiuni ce țin de competența noastră. În 2013-2014, de exemplu, am primit din partea Bundestagului 50 de petiții, un număr impresionant. Iată se ia în considerare faptul că există această cooperare. Există comisii de petiții la nivel parlamentar național, acestea țin cont de faptul că se poate conlucra cu noi. Există însă și parlamente unde nu există o comisie de petiții, unde structura este total diferită. Suedia este un exemplu în acest sens. Așa că poate uh, ne putem inspira din această relație de bună cooperare cu Bundestagul german. Am vrut neapărat să subliniez acest aspect. Am luat notă cu satisfacție de afirmațiile dumneavoastră, de răspunsurile dumneavoastră și de propunerea pentru viitor, și anume aceea de a construi, de a dezvolta această relație de cooperare. Poate în cadrul acestei rețele care există deja mulțumită ombudsmanului european. Sunt convinsă că se pot face însă mult mai multe în acest spirit de cooperare. Trecem mai departe. Avem punctul 5 de pe ordinea de zi, petiția 0954 per 2011, o petiție din partea unor cetățeni germani cu privire la un tratament uh, inegal <coughs> cu privire la perceperea de taxe la tunelul Felbertown din uh, Austria. Petiționarul nu este de față. Sper doar ca petiționarii ceilalți să urmărească live pe internet această reuniune. Dintr-un loc comod, din fotoliu, de la birou, ce știu eu. M-ar bucura să se întâmple asta. Deci n-am cui să dau cuvântul, petiționarul e acasă, dau cuvântul direct domnului Rasmussen de la comisie. Vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Principiul nediscriminării din articolul 18 din Tratatul Funcționării Uniunii Europene este un principiu fundamental în Uniunea Europeană. Discriminarea pe uh, baza naționalității este ilegală în temeiul tratatelor. Comisia a considerat că regimul taxei viola, uh, încălca acest principiu fundamental, e vorba despre taxa aplicată la traversarea tunelului și ca atare a atras atenția Republicii Austre în această privință, potrivit uh, jurisprudenței de la uh, uh, Curtea Justiției Europeană, articolul 18, se interzice nu doar discriminarea directă în temeiul naționalității, dar și discriminarea indirectă bazată pe rezidență, sau în funcție de locul în care sunt înmatriculate um, autovehiculele. În cazul în speță, Comisia a trimis, cum spuneam, uh, o, o atenționare a autorităților austriece în 2012, apoi în 2013 și apoi uh, un aviz justificat în 2014. Potrivit trimiterea acestui aviz justificat, autoritățile austriece au adoptat uh, un nou regim de taxare valabil din noiembrie 2014 în ce privește autovehiculele personale și comisia a fost înștiințată în acest sens și acum sistemul nu este în funcție de locul în care a fost înregistrată mașina, ci există reduceri pentru cei care traversează acest tunel în mod repetat, dar aceste tichete la un preț redus sunt disponibile pentru oricine. Însă autoritățile austriece nu sunt gata să adopte un nou regim de taxare uh, în ce privește autovehiculele mici de pasageri și atunci Comisia a amenințat că va trimite acest caz în fața instanței de la Luxemburg, pentru că măsura aplicată de autoritățile austriece este considerată disproporționată și nu poate să fie justificată de uh, interesul public. Mulțumesc. I thank you very much for your very short Vă mulțumesc mult pentru acest răspuns uh, cuprinzător și la obiect. Acum dau cuvântul colegilor. Peter Iar. Peter Iar. Ich übernehme heute die Berichterstattung von meinem Kollegen Becker aus Österreich. Îl reprezint pe domnul Becker din Austria, care din păcate nu poate fi la reuniunea de astăzi. E un subiect interesant acesta al perceperii de taxe. Ne bucură faptul că îl uh, tratăm astăzi, mai ales prin prisma discriminării și mai ales acum că sunt și colegii de la Bundestag aici. Sistemul austriac a fost uh, modificat pe 24 noiembrie 2014. Comisia a confirmat acest lucru, dar a spus că sistemul nu a fost uh, modificat și pentru automobilele personale, um, automobile care intră în categoria ușoară. Deci ce se întâmplă cu acestea. Pentru că din punctul acestor, din punctul de vedere al acestor uh, cetățeni care au, dețin aceste autoturisme, discriminarea persistă. Comisia, până la urmă, i-a dat dreptate cetățeanului, petiționarului, pentru că există obiectul discriminării și discriminarea există și ea. Austria, într-adevăr, a reformat sistemul, dar nu și în ceea ce privește autoturismele mm, care intră în categoria ușoară. Deci ce trebuie făcut în acest sens? Președinta, mai sunt și alții care doresc să intervină? Nu e cazul. Dacă nu, propun să facem în felul următor. Comisia a deschis o procedură de încălcare a obligațiilor și dosarul a ajuns la Curtea Europeană de Justiție. A, mi se spune că încă nu a ajuns, dar e pe cale să. Mai trebuie să luăm o decizie în acest uh, sens de- și trebuie să apară decizia judecătorească. Am înțeles, dar procedura de încălcare uh, a fost deja lansată și se lucrează la comisie pe faptul că există aceste măsuri disproporționate, că există cazul de discriminare. Singura decizie pe care o putem lua noi aici este aceea de a decide ca petiția să rămână deschisă, așteptând rezultatul procedurii de încălcare a obligațiilor și așteptând și o decizie din partea CEJ. Bineînțeles că îl vom informa și pe petiționar cu privire la aceste evoluții, în așa fel încât să poată previziona o continuare a procedurii. Mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. 281 per 2012, iarăși o petiție din partea unui cetățean german, BR, cu privire la dispozițiile de interzicere a reducerilor pentru uh, medicamentele furnizate pacienților din Germania. Se aplică aceeași regulă ca și până acum, petiționarul nu e în sală, dar avem nădejdea că ne urmărește pe internet. Dau cuvântul doamnei Katia Fredrickson din partea Comisiei Europene. Um, hello, Thank you. Chairman, um, the petition... Mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție se referă la o legislație germană adoptată în un act de legislativ adoptat în 2012 și acolo, conform unei dintre prevederi, legislația în materia tarifării este valabilă și pentru acele medicamente care sunt uh, transmise de farmacii din afara Germaniei către clienți din Germania, iar petentul sprijină această plângere, iar uh, pe care și Comisia a primit-o din partea farmaciilor care nu sunt situate pe teritoriul Germaniei, dar care alimentează cu medicamente cetățeni din Germania și ca urmare a plângerii depuse, serviciile um, Comisiei a lansat o procedură și un program pilot și în același timp a făcut anchete în uh, Germania. Germania a răspuns și având în vedere că um, răspunsurile nu au fost considerate mulțumitoare, atunci Comisia a trimis o sesizare oficială către Germania în 2013 și s-a cerut acolo o justificare pentru noua legislație adoptată, iar autoritățile germane au răspuns în 2014 și au arătat care sunt motivele referitoare la protecția sănătății publice prin acea măsură și, de asemenea, au insistat pe eficiența aprovizionării cu medicamente pe întregul teritoriu al Germaniei. De aceea, uh, momentan, Comisia evaluează toate aceste argumente prezentate de către autoritățile germane și, de îndată ce o să se încheie acest lucru, uh, vom avea grijă ca avizul motivat să ajungă în Germania. Și, de asemenea, am mai aflat noi că s-ar putea să existe și o trimitere uh, din partea unei uh, instanțe din Germania care va lansa eventual această problemă, va declina competența către Curtea Europeană de Justiție și să vedem uh, cum se vor pronunța ei pe aceste uh, chestiuni. Pentru că s-ar putea să nu fie nevoită comisia să se sizeze instanța, ci să fie desizată pe fond o instanță la nivel național. Mulțumesc și acum, dragi colegi, dacă doriți să, dacă doriți să interveniți. Ok discussion on that. Mulțumesc, deci nu e nevoie de nicio discuție, se vede treaba că este exact la fel ca uh, situația precedentă, adică urmează să se ajungă în instanță. În tot cazul, o instanță din Germania este cea care va face această, care va declina această competență mai departe către Curtea Europeană de Justiție. Deci procedăm în mod analog și anume uh, ne ținem de evaluare și vedem ce se întâmplă odată ajuns în fața instanței, odată ajuns pe rol acest test, și sunt convinsă de altfel că și Comisia ne va ține la curent cu aceste informații. Mulțumesc frumos, am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, ediția 2545 în 2013 lui John Hildebrand, cetățean german, în legătură cu diferențele tratament ale unui uh, student german în țările de jos. Nu e de față petentul, însă domnul Lavrențos, din partea Comisiei Europene, e cu noi. Merci, la euh, Ici, une... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că un cetățean uh, german a ajuns în uh, țările de jos să studieze și a cerut să fie tratat uh, la fel cum sunt tratați și la studenți în ceea ce privește costul transportului public. Comisia este de acord cu punctul de vedere al petentei și Comisia a avut de-a face cu un dosar uh, asemănător, de fapt cu mai multe dosare am avut de-a face, iar comisia își întemeiază opinia pe articol 18 din tratatul privind funcționarea UE și pe directiva 38 din 2004, pe articolul 24, care vorbește despre dreptul persoanelor de a-și uh, stabili domiciliul într-un stat membru. Așadar, Comisia a fost nevoită să meargă până în instanță, deci ne-am adresat, am sesizat Curtea Europeană de Justiție în luna mai și E vorba de speța 233 din 2014, s-a încheiat uh, procedura de concluzii și așteptăm din partea curții un calendar de audiențe, deoarece țările în cauză, mă rog, statul membru uh, contestă punctul de vedere al Comisiei pentru că, după părerea lor, acest lucru ține din cheltuielile de întreținere, iar pentru Comisia Totuși, uh, transportul uh, pentru studenți uh, ține totuși, e o cheltuială, mă rog, nu e um, doar o cheltuială de reținere, pur și simplu, nu ține doar de costul vieții, ci ține de faptul că omul trebuie să studieze. De aceea, noi așteptăm să se pronunțe curtea, să pronunțe o hotărâre și să stabilească, să statueze dacă avem sau nu dreptate astfel încât petenta să vadă dacă este validovat sau nu problema. The floor is open. Vă rog, dacă vor colegii să ia cuvântul, domnule Ia. Ja, also wir haben für unsere deutschen Kollegen. Da. Iată că avem cazuri relativ ușoare pentru colegii noștri din Germania astăzi. Dacă procedura continuă, lucrurile sunt cât se poate declare și Comisia a formulat foarte frumos lucrurile. E de partea petiționarului. Statul membru nu e de acord, deci trebuie să se ajungă în instanță și atunci noi trebuie să așteptăm. Aș propune în felul următor să reluăm uh, uh, decizia propusă în celelalte două cazuri până ce vom avea o reacție din partea instanței de judecată. Mulțumesc. And I see nobody else. I guess we, we are... Nu mai văd pe nimeni care ducea la cuvântul. E clar că așteptăm o hotărâre a Curții de Justiție, așa încât petiția rămâne deschisă. Și uh, Cred că se și poate așa ceva de altfel. Așa că, Peter, ai dreptate tu. Avem niște cazuri foarte simple pe ziua de astăzi și uh, să nu îi credeți pe reprezentanții Bundestagului, să nu aveți impresia că doar pentru că sunteți noastră de față ne-am aranjat noi să fie așa o vizită plăcută. Se mai întâmplă și așa și uh, în mod normal nici nu avem de fapt atâtea petiții care să, nici nu se ajunge de atât de multe ori în fața aceș. S-a întâmplat acum, de data aceasta. Stați așa. We, I'm just receiving the message that the next commission... Vreau doar să vă spun că uh, Următorul reprezentant al comisiei e pe drum, iar asta pentru că noi uh, suntem uh, am luat-o înaintea programului pentru că, în mod normal, colegii se îngrămădesc la cuvânt și cum prim microfonul mai lasă. Așa că, în mod normal, de obicei stau aici și mă uit disperată la ceas. Însă, astăzi nu se întâmplă așa. Bun, atunci pot să vă spun eu despre ce este vorba. Și anume, următoarea petiție este petiția 1071 a lui Bernard, 1071 din 2010, Bernard Kletzenbauer, sper că așa îl cheamă, cetățean german în legătură cu organismele modificate genetic, adică OMG-uri, pe românește. Și aceasta este una dintre petițiile care ne-a fost transmisă de către dumneavoastră. Deci ar trebui să vă intereseze foarte tare și pur și simplu această comisie ia în calcul posibilitatea de a breveta eventuale ONG-uri și consideră că biodiversitatea va avea de suferit din acest motiv și consideră că se vor realiza fel de combinații între ONG-uri și plante și, de fapt, oamenii o să ajunge să mănânce numai ONG-uri și nu o să mai aibă nicio libertate de a alege. Pur și simplu asta îl um, roade pe el și de asemenea se mai teme și de monopolizarea materialului um, reproducător, semințe și puieți. Deci omul chiar are o apăsare. Și uh, în data de 22 aprilie, Comisia a anunțat că a beneficiat, de, a primit legislația în materie de OMG-uri și, într-adevăr, a spus că ar trebui Comisia să aibă un cuvânt de spus mai ferm în legătură cu utilizarea OMG-urilor în materie de alimente și furaje pe teritoriul lor. Deci aceasta este, să spunem, punctul de pornire, pe acest fundal a evoluat această speță. Acum așteptăm să ajungă comisia, să vedem uh, cum văd ei lucrurile și dacă mai au și ceva interesant să ne spună, mai mult decât am spus eu până acum, dacă cineva dorește să ia neapărat cuvântul, nu știu, să povestiți ceva, o anecdotă, un banc, ceva, o snoavă, pentru că n-a apucat foarte, ra- foarte des să faceți acest lucru, așa că, dacă doriți, acum este momentul. Bravo! Doamna Steinke, vă rog! Da, nu vine nicio anecdotă în minte, însă stau aici la prezidiu și mă gândeam pur și simplu dacă cine știe, nu știu, la mine în comisie, pentru că știți foarte bine că știu exact unde stau um, uh, membrii comisiei mele și în spatele lor stau colaboratorilor foarte harnici. Aici nu prea-i cunosc, deci încerc să-mi dau seama că de la rândul 1 până la rândul 3 stau membrii comisiei de obicei, da? după care invitații, după care în spate pe fundal stau da, cetățenii care sunt direct vizați sau cine stă pe rândurile din spate? Bună întrebare. Cine stă pe rândurile din spate? Deci, cele două, trei rânduri de aici sunt într-adevăr pentru membrii comisiei, după care avem Consiliul European în partea stângă, însă, iată, acum s-a ajutat acolo un coleg europarlamentar, în, da, s-a mutat într-adevăr, după care avem um, invitații din Bundestag și în spatele Bundestag avem de obicei petenții, da, ei sunt cei care vin și uh, stau aici, și avem experți, văd că avem aici uh, specialiști de la Departamentul de Politici, de Cercetare, și serviciul juridic, am, mai, mă rog, ambele servicii juridice sunt alături de noi, au, transmis, au trimis aici un reprezentant, după care mai avem colegi în alte comisii și în spatele tot, într-adevăr, stau asistenții colegilor noștri, iar pe partea aceasta avem uh, membrii secretariatului. Mulțumesc. Și comisia, de obicei. Pe deasupra. Deci este aici o încăpere în care se înghese oamenii plini de competență și de cunoștințe, nu mai vorbim de capacități personale. Mă bucur, mă bucur că pot să prezidez această comisie și de asemenea, că tot ați întrebat, pot să vă spun că membrii Comisiei de Petiții, având în vedere că nu este o comisie care să legifereze, deci nu legiferăm, ci pur și simplu răspundem direct cerințelor și problemelor uh, Uh, cetățenilor, pot să spun că membrii comisiei noastre fac parte și din alte comisii unde se legiferează. Deci, uh, această comisie este așa mai deosebită față de restul uh, comisiilor. Da? Bun. Just a small talk now, because now I'm happy. În orice caz, pot să vă prezint acum pe doamna Dorot T. Andrei de la Comisia Europeană care va explica petiția 1071 din 2012. Vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și pentru că ne dați posibilitatea să luăm cuvântul referitor la această petiție care a fost depusă de domnul Kletzenbauer în legătură cu organismele modificate genetic. Așadar, noi deja am formulat uh, niște răspunsuri, în orice caz o să facem și un rezumat al răspunsurilor noastre și în egală măsură și o actualizare a informațiilor pentru că s-au mai petrecut niște lucruri de la ultima <coughs> înștiințare înscris a comisiei. Așadar, ceea ce aș dori să subliniez înainte de toate este că avem un cadru de reglementare complet pe care le prevede legislația europeană și care este recunoscut ca fiind de fapt unul dintre cadrele de reglementare cele mai stricte din lume, referitoare la organismele modificate genetic. De aceea, conform legislației, orice fel de organism modificat genetic, înainte ca el să ajungă pe piață, trebuie să facă obiectul unei valori a riscurilor, lucru pe care îl face Autoritatea de Siguranță Alimentară, EFSA, care are sediul la Parma și, de asemenea, se face o evaluare și de către statele membre. Această evaluare este făcută uh, individual pentru fiecare ONG în parte și în baza standardelor uh, sunt standarde foarte ridicate, Asta cu scopul de a proteja um, sănătatea umană și mediul înconjurător. Bun, pentru a face o evaluare a riscului, în primul rând, se cere solicitantului să ne transmită mai multe date și aceste date se regăsesc în orientările generale pe care um, Agenția Alimentară ni le-a transmis și aceste orientări generale au fost actualizate referitoare la impactul asupra mediului înconjurător pe anul 2000. Deci aceste um, orientări generale ale EFSA, de fapt, solicită cer petentului să prezinte informații referitoare la persistența și um, dimensiunea invazivă în habitatul natural, iar transferul de OMG-uri către plantele compatibile sau orice fel de impact de mediu asupra organismelor țintă și celor care nu sunt țintă. Deci toate acestea uh, sunt niște argumente pe care le-a uh, descris uh, petentul și putem să vă garantăm că ESTA a luat în calcul toate aceste argumente și l-a analizat. De aceea, în 13 martie și Parlamentul și Consiliul au adoptat o nouă legislație și în această legislație care se referă la cultura OMG-urilor, există din partea Comisiei un uh, angajament prevăzut de către cele două institute. Uh, cele două institute doresc uh, din partea Comisiei ca să-și actualizeze orientările generale care, de fapt, slușesc de uh, temei și ESTA și nu numai pentru a putea transmite un dosar. Acest lucru se întâmplă în 2017, ar trebui să se întâmple, iar Comisia se ocupă de această problemă. Petentul sau petenții, de fapt, cei care au înaintat acest dosar, au în egală măsură obligația de a uh, face o monitorizare, o supraveghere a efectului asupra mediului, efectul pe care produce produsul odată lansat pe piață, iar e vorba de planuri de supraveghere, iar aceste planuri de supraveghere sunt transmise și EFSA și Comisiei și statului membru în cauză, care trebuie să le analizeze. Și se poate întâmpla ca EFSA să ceară petentului să își modifice planul de supraveghere și, de asemenea, Comisia este foarte uh, atentă Firește, firește că suntem de acord cu petenții pentru a spune că, într-adevăr, e nevoie de o anumită libertate pe care să o aibă cetățenii ca să poată să aleagă produse convenționale care să fie rezultatul agriculturii biologice sau a unor produse, mă rog, de tip OMG. Iar această uh, alegere, de fapt, nu trebuie să fie impusă nimănui. Acest obiectiv este aplicat de către Comisie și în directiva referitoare la OMG-uri există posibilitatea statelor membre de a prevedea niște reguli de coexistență. Mă rog, astea erau variante la, la dispoziția statelor membre, Comisia de Șomă de Ajutor și anume împreună cu Biroul European în materie face o serie de bune practici și acestea ar trebui să permită statelor membre să aplice aceste măsuri și statele membre la rândul lor uh, transmit informații și noi uh, considerăm că acest birou este foarte important. De asemenea, noua directivă care a fost adoptată de uh, cei doi colegi uitori, de asemenea, prevăd o măsură suplimentară referitoare la coexistență. Știu că este foarte important acest lucru pentru Parlamentul European și anume, dacă într-un stat membru există o cultură, un, se cultivă un anumit organism modificat genetic și în altul nu se cultivă, statul membru care cultivă este obligat să prevadă măsuri transfrontaliere față de statul membru care nu cultivă acea plantă, deci este o obligație suplimentară care s-a adăugat legislației în materie de ong uri și această legislație urmează să intre în vigoare în 2017. Tot în 2017, în orice caz, vorbim despre un element care, de fapt, consolidează aceste informații referitor la coexistență pentru statele membre care cultivă anumite organisme. Bun. La rândul său, alegerea este garantată și ea de etichetare, deci se prevede o etichetare obligatorie a acestor organisme, însă se prevede un prag. Sub acest prag, uh, prezența este considerată întâmplătoare și etichetarea nu este valabilă. În orice caz, această alegere este garantată, posibilitatea de alegere este garantată și de a etichetelor. De asemenea, ceea ce mai trebuie să știm este că nu se interzice statelor membre, nu se interzice regilor economici să prevadă sisteme de etichetare fără organisme modificate genetic, cu condiția ca acest lucru să nu inducă în eroare consumatorul și există sisteme care sunt deja aplicate. În ceea ce privește observația făcută de către petenți referitor la brevetarea brevetarea invențiilor biotehnologice, posibilitatea de a breveta, e greu de pronunțat. Există o directivă europeană în acest sens și aceasta, de fapt, reprezintă o armonizare a legislației naționale în materie de brevete. Iar soiurile de plante care, de fapt, fac obiectul unui alt tip de protecție juridică, nu fac parte, nu sunt vizate de această posibilitate de brevetare. Cât privește acum uh, posibilitatea de monopolizarea materialului reproducător de mai multe firme, practic legislația în materie de semințe prevede un sistem prin care se încearcă menținerea unei anumite diversități a soiurilor și o serie de posibilități pe care le au uh, companiile, să spunem, agenții comerciali de a-și lansa pe piață produsele, deci avem de-a face cu uh, diferite activități comerciale de diferite dimensiuni în acest domeniu și există un studiu făcut de Parlament în anul 2013 și care arată că în domeniul semințelor existau niște micro niște IMM-uri iar aceste întreprinderi, de fapt, reprezentau la rândul lor o parte importantă a pieței europene de semințe. Așadar, există un proces, uh, însă există o serie de imm care se ocupă de acest lucru, de aceea mie mi se pare că nu avem motive de îngrijorare pe această temă și sper că uh, sau Comisia speră că petenții vor fi liniștiți în legătură cu posibilitatea uh, implicării Comisiei. Comisia este pe deplin implicată, conștient de misiunea sa și uh, are mare grijă ca nu cumva aceste OMG-uri autorizate să nu reprezinte un risc pentru biodiversitate, pentru sănătate și, în egală măsură, pentru a permite consumatorilor europeni să aibă posibilitatea de a alege în temeiul etichetelor pe care poartă aceste produse modificate genetic. Doamna președinte, asta am avut eu de spus. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Chiar vă mulțumesc. Și acum o să dau cuvântul colegilor care vor să intervină. Madame Sakura. Doamna Sakura. D'abord, et puis Madame Evi. Și după aceea, doamna Evi. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie mai întâi să fac o precizare referitor la comisia noastră și rezultatul lucrărilor noastre. Data trecută am spus deja că această comisie parlamentară este practic ultimul uh, recurs pentru cetățeni și problemele lor din viața de zi cu zi. Atunci când declarăm o petiție ca fiind admisibilă, noi recunoaștem existența problemei respective și încercăm să facem tot ce putem pentru a rectifica uh, um, derapajele și inconsecvențele din uh, legislația europeană. Chiar dacă în petiția despre care vorbim acum uh, toate motivele de îngrijorare ale petiționarului sunt avute în vedere datorită directivelor care tocmai au fost adoptate, eu cred că Uniunea Europeană, de fapt, s-a cam spălat pe mâini de problema organismelor modificate genetic, pentru că acum uh, Uh, totul a fost lăsat pe seama statelor membre și statele membre sunt cele care vor legifera și vor autoriza uh, ong urile sau nu. Și tare mie că așa se va întâmpla și pe viitor cu apa, aerul și calitatea uh, apei și aerului. Dar petiționarul nu știu dacă va fi calmat de faptul că s-au adoptat aceste directive. Eu nu Cred că acum putem să facem uh, o cerere pe lângă comisie pentru a cere modificarea uh, a legislaturii, legislației în vigoare, însă eu totuși v-aș ruga să păstrăm această petiție deschisă, tocmai pentru a continua pe această pistă pe care v-am uh, indicat-o. Trebuie să arătăm petiționarului că suntem dispuși să uh, atacăm miezul problemei, pentru că organismele modificate genetic sunt în continuare uh, problematice și să arătăm că am uh, um, studiat în profunzime această chestiune. Președinta mulțumește și de cuvântul uh, următoarei vorbitoare. Mulțumesc! În pofida celor spuse de comisie și a garanțiilor pe care ne le-a dat, eu, de fapt, vreau să spun că sunt de acord cu toate sursele de îngrijorare și motivele pe care le-a prezentat uh, autorul petiției, deși directiva uh, 2001-18 um, a fost revizuită și acum statele membre pot să interzică cultivarea încelor pe propriul lor teritoriu, există o cale de acțiune Uh, așa numita opțiune de a exclude de pe propriul teritoriu uh, OMG-urile. Deci, deși există acum această posibilitate, acest model, asta nu uh, este poate suficient. Pentru că rămân și alimentele care conțin organisme modificate genetic. S-a stabilit acum un precedent și întregul sistem este slăbit. Statele membre sunt într-o poziție fragilă, pentru că atunci când un stat membru va interzice cultivarea organismelor modificate genetic sau comercializarea și consumul pe propriul teritoriu a unor alimente care conțin OMG-uri, se va intra într-o situație de Uh, uh, carență juridică, pentru că dacă o mare firmă multinațională va uh, depune plângere, atunci va fi foarte greu pentru statul membru să câștige și va fi o situație dificilă. Așadar, eu cred că a ceda statelor membre posibilitatea de a interzice Um, organismele modificate genetic pe propriul teritoriu este, așa cum spunea și colega, uh, o modalitate de a transfera uh, sarcina din, de la nivel european la nivel național. Și de asemenea vreau să amintesc că EFSA, autoritatea care definește, care stabilește normele de securitate pentru produsele alimentare în Uniunea Europeană, a a arătat că era ultimamente uh, favorabilă uh, cultivării și comercializării OMG-urilor, însă în trecut au existat și uh, probleme de conflict de interese cu aceste mari companii multinaționale, pentru că tocmai ele sunt cele care furnizează datele folosite de către EFSA pentru um, acordarea de autorizație. Și atunci cred și eu că această petiție trebuie să rămână deschisă, ca să ne amintim și noi cât de important este să discutăm despre acest subiect și să lămurim toate detaliile. Mulțumesc! Mr. Wojciechowski. Domnul Wojciechowski. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Jestem już... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este al treilea mandat pentru mine în Parlamentul European și mi-am concentrat activitățile pe Comisia pentru Agricultură. Eu cunosc foarte bine discuțiile despre uh, organismele modificate genetic. Durează de mai bine de 10 ani de zile. În urmă cu 10 ani, atunci când oamenii luau cuvântul și discutau despre OMG, le considerau o amenințare. Uh, dar cei care uh, susțineau că sunt o amenințare erau văzuți de alte tabere ca fiind niște nebuni, niște proști care se luptă cu progresul și se spunea ce bine este pentru agricultură și pentru climatul de afaceri din Europa. E adevărat că între timp s-au făcut câteva progrese, așa cum s-a spus și acum, și acum s-a ajuns la un fel de compromis. Pe plan național, statele membre pot să hotărască dacă vor să accepte sau nu culturile modificate genetic. Însă așa nu se rezolvă problemele, pentru că uneori este greu să controlezi, uneori există culturi ilegale de OMG-uri. Eu sunt foarte bucuros de faptul că s-a depus această petiție. Mă bucur că oamenilor le pasă în continuare de aceste chestiuni. Trebuie să continuăm să vorbim despre ele în Europa E vorba și despre alegerea pe care o facem pentru un anumit tip de agricultură. Dacă acceptăm folosirea um, ong urilor în Europa, atunci um, nu avem decât să adoptăm uh, stilul american de a face agricultură, pentru că organismele modificate genetic trebuie să fie cultivate pe suprafețe enorme. Și atunci, practic, uh, vom semna condamnarea la moarte a, agriculturii făcute pe suprafețe mici, a micilor ferme. Eu personal cred că ar trebui să interzicem total OMG-urile în Europa. Avem dovezi științifice solide uh, care dovedesc că OMG-urile sunt o amenințare pentru um, agricultura tradițională, cea organică și chiar și pentru sănătatea umană și animală. Pizzeria acum also aus meiner Sicht. Äh, Să vă prezint lucrurile din perspectiva mea. Petiția aceasta este foarte bună, e din anul 2012. E o poveste de succes, de fapt, fiindcă a stârnit o serie de impulsuri politice. Din 2012 până astăzi au existat o serie de modificări legislative, după cum ne-a prezentat colegul de la comisie și după cum s-a fost prezentat și la Agri. Au apărut evaluările de risc, ceea ce este foarte bine. Am așteptat o vreme o confirmare din partea Consiliului și acum avem reglementarea de opt-out. Iată, avem compromisul. Deci, uh, o parte din petiție a fost deja rezolvată. Dar ce se întâmplă cu brevetul pentru viețuitoare? Multe state membre nu își doresc o asemenea brevetare, nici Comisia. Din punct de vedere legislativ am creat toate premisele în așa fel încât să nu existe o brevetare a plantelor sau a viețuitoarelor. S-a spus într-o vreme că trebuie să brevetăm procedura tehnică. După ce are loc uh, această brevetare, practic ai o proprietate intelectuală care cuprinde și planta. Am reușit să trecem și asta în revistă. Până la urmă, e o relație de concurență aici. Poate vine ceva și din partea domeniului economic. Cert este că nu se vrea un brevet pentru viețuitoare, plante sau animale. Mie mi se pare că acest criteriu este întrunit. Libertate de a opta pentru ceva uh, pentru fermieri. E important să ținem cont că multe sunt acoperite în uh, legislația cu privire la semințe. Dreptul la liberă opțiune înseamnă că ai dreptul să înmulțești o plantă pentru care ai optat deja. Deci dacă ai obținut o recoltă, trebuie să ai dreptul ca la anul să folosești semințe din acea recoltă pentru o nouă cultură. Avem uh, însă multe exemple proaste internaționale. Ce se întâmplă dacă odată achiziționezi o sămânță din care obții o recoltă, dar la anul nu mai ai voie să utilizezi semințe din recolta astfel obținută? Trebuie să primeze dreptul la liberă opțiune din partea agricultorului. Nu putem să generăm o monopolizare pe ușa din dos. Avem uh, tot în legislația cu privire la semințe și alte prevederi relevante aici deci trebuie să vedem și ce se întâmplă cu obținerea semințelor și cum respectă normele în vigoare cei din această industrie, în așa fel încât să nu se creeze o situație de monopol. Problema e aceeași. Mi-aș, m-aș gândi că putem să încheiem această, să închidem această petiție, pentru că au fost rezolvate multe lucruri, dar viața merge înainte până la urmă și trebuie să vedem cum anume le va rezolva timpul pe toate. Ideea este că s-a obținut un compromis la comisie cu brevetarea. S-au luat decizii bune din 2012 până acum. Ce părere au colegii? Eu aș spune că putem să închidem această petiție, pentru că s-au uh, rezolvat multe lucruri. Dar alți colegi poate că au încă rezerve din ce-mi dau eu seama. Mulțumesc. Is there anybody else? E altcineva care dorește să intervină pe acest subiect? Ok, then it, then it... Bine. Până la urmă, trebuie să iau eu o decizie finală și e oribil că trebuie să fac asta pentru că este foarte greu. Eu cred că uh, din partea comisiei am primit informații comprehensive. Comisia a făcut o raportare în detaliu despre tot ceea ce s-a întâmplat de când a fost depusă această petiție în anul 2012. Evaluările făcute au fost extraordinare. Peter Iar a punctat doar câteva elemente. Eu, una, nu cred că această petiție ar trebui să fie un simbol al OMG-urilor. Subiectul acesta este atât de amplu atât de mare, încât trebuie ca noi să urmărim oricum ceea ce se întâmplă în acest uh, domeniu. Îngrijorările ridicate de acest domn sunt îngrijorări uh, pe marginea cărora s-a oferit un răspuns adecvat. Și sunt de acord cu ce s-a spus, că am putea închide această petiție și am putea să urmărim pur și simplu mai departe subiectul și dezbaterea, în același timp trimițând în scris răspunsul comisiei petiționarului. Oricum, am vrea ca din partea comisiei să avem un text scris. Cred că acesta ar fi un compromis foarte bun. Să transmitem așadar mai departe absolut toate informațiile, pentru ca petiționarul să înțeleagă că această dezbatere continuă. Iată care e propunerea mea. Vreau însă feedback din partea colegilor. Ce părere au colegii? Could we do that? Or is any... Aveți obiecții față de propunerea mea, dacă nu sunt alte comentarii? Ah, perfect atunci. Minunat! Mulțumesc foarte mult! Iată, un consens extraordinar. Iarăși, Mă adresez cu bucurie colegilor din Bundestag pentru a le spune că reuniunea se suspendă. Am încheiat lucrările. Așteptăm cu nerăbdare să avem un alt schimb de opinii cu o altă ocazie. Mulțumesc, doamnă Stenke, mulțumesc tuturor pentru participare. Ne revedem la 16.45, noi, coordonatorii, la reuniunea coordonatorilor. O să fim punctuali.